Um, Mulțumesc pentru răbdare. Îi rog pe colegi să ia din nou loc în sală. Vom începe cu următoarea parte a ședinței noastre. Am ajuns la punctul 9 de pe urmă de zi. Este vorba de prezentarea Comisiei cu privire la noile priorități în domeniul politicii privind proprietatea intelectuală. Și acum citez din scrisoarea de misiune a Comisiei, doresc să Uh, studiem uh, mai de aproape sistemul de proprietate intelectuală pentru a ne asigura că este coerent, este potrivit pentru era digitală și sprijină competitivitatea. Cred că e un bun punct de plecare să vedem care ar putea să fie următoarele priorități pentru anii viitori în acest domeniu al proprietății intelectuale. Uh, Comisia a depus eforturi în acest domeniu și vom avea o prezentare a rezultatelor acestei activități de la DigiGrow, Uh, avem un uh, invitat pentru a ne prezenta o prezentare a priorităților Comisiei privind uh, proprietatea intelectuală. Mulțumesc domnului Pierre Delso, vicedirector general pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri de la DigiGrow care a venit astăzi la noi pentru a discuta aceste subiecte. Mulțumesc pentru prezență și mulțumesc și pentru faptul că ia cuvântul chiar după ce a sosit, când a intrat în sală. Deci mulțumesc uh, foarte mult. Și uh, vor sosi și alți colegi, cu siguranță. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, pentru faptul că mi-acordați uh, posibilitatea de a vă prezenta care sunt uh, intențiile noastre, ce intenționăm să facem în domeniul proprietății intelectuale. Într-adevăr, ați uh, citat uh, discursul uh, președintei von der Leyen, care a pus accentul pe importanța proprietății intelectuale și pe faptul că trebuie să modernizăm acest domeniu pentru a ține cont, printre altele, și de dimensiunea digitală. De ce uh, proprietatea intelectuală este importantă? Cred că cu toată lumea e de acord. În primul rând, pentru că e uh, vorba de competitivitate. Dacă vrem ca industria noastră să continue să facă față provocărilor care există în această lume globală, trebuie să ne asigurăm că uh, Uh, dezvoltăm și uh, uh, accelerăm rata de inovare din Europa. Și modul cel mai bun de a ocroti inovarea din Europa este să ne asigurăm că sistemele informatice, informatice din Europa sunt adaptate lumii moderne. E adevărat că în mandatul Comisiei actuale s-au făcut foarte multe, să nu mă da să nu spuneți că am uh, vorbit de comisia care pleacă. Uh, este clar însă că trebuie să vedem care sunt noile provocări și să ne asigurăm că avem un sistem care este pregătit pentru viitor și care va ajuta companiile noastre să continue să facă inovare pe viitor. O trăsătură cheie în acest context o reprezintă IMM-urile IMM-urile, după cum știm cu toții, sunt foarte importante. Ele reprezintă uh, un număr foarte mare din companii din Europa. Uh, ele generează locuri de muncă numeroase în Europa și uh, inovarea se face în IMM-uri. Dar dacă vă uitați la cifre și la Uh, numărul de drepturi uh, de proprietate intelectuală obținute de către, IPP, de către IMM-uri în Europa, ne dăm seama că suntem în urmă față de alți parteneri. Deci trebuie să ne asigurăm că sistemele de proprietate intelectuală uh, din Europa sunt mai atrăgătoare pentru IMM-uri. Acest fapt este foarte important, nu numai pentru că avem foarte multe IMM-uri, ci și pentru că, așa cum spuneam, ele sunt parte integrantă în inovarea din Europa. Deci aceasta va fi cu adevărat o provocare pentru noua Comisie, pentru noul Parlament și pentru statele membre. Deci, cred că ar trebui să nu uităm acest lucru uh, pentru că este foarte important. Și încă o dată, dacă vă uitați la cifre, vă dați seama că în Europa avem uh, tendința să ne plânge, să ne culcăm pe la, uh, lauri, să spunem că suntem creativi, uh, că inventăm foarte multe, dar dacă ne uităm la cifre, ne dăm seama că suntem practic în urmă față de restul lumii. Dacă ne uităm la situația din 2018, mai bine de jumătate din uh, drepturile, din uh, brevete au provenit din uh, Asia. China China este cea care cere, deci e pe locul întâi în cererea de drepturi de proprietate intelectuală. China solicită astfel de drepturi de proprietate intelectuală în toate domeniile și nu putem să uh, ne culcăm pe lauri. Uh, China luptă, dezvoltă, inventează și trebuie să ținem cont de această dimensiune dacă vrem să continuăm să fim uh, competitivi la nivel mondial. Am colegi foarte competenți care mi-au uh, pregătit o listă cu înfăptuiri uh, pe care le-am înregistrat uh, în timpul comisiei actuale și a fostului Parlament. Nu o să o trec în revistă, îmi cer scuze față de colegi, dar doream doar să spun că unele dintre textele care au fost adoptate sunt foarte importante dacă vorbim despre uh, secretul comercial, de exemplu, uh, furtul cibernetic de uh, secrete comerciale, foarte important, certificatele de proprietate intelectuală, reforma nouă adoptată, deci uh, certificatele suplimentare de protecție, a fost adoptată reforma și grație cooperării cu Parlamentul și uh, marca înregistrată. Ce doream să vă spun în legătură cu acest text care a fost adoptat, adoptarea este un uh, pas foarte important, dar ce este și mai important e ca textul să fie transpus în lege. Sigur că statele membre trebuie să transpună în lege regulamentul, dar trebuie să se asigure și că legea respectivă este aplicată și că de rezultate concrete. Înainte de a trece la subiectul care vă interesează pe dumneavoastră ce urmează, uh, aș dori să mai pun accentul pe un singur aspect. Uh, așa numitul pachet proprietate intelectuală care a fost adoptat în 2017 și aici aș pune accentul pe punere în aplicare, pentru că, încă o dată, dacă vorbim de DPI-uri, drepturile de proprietate intelectuală care există în legislația adoptată în uh, Uniunea Europeană uh, e inutil dacă legislația respectivă nu este pusă în aplicare în mod foarte eficient. Și deci, din acest punct de vedere, uh, s-au făcut foarte multe, dar trebuie să continuăm să facem eforturi pe viitor. Și cu satisfacție vă pot spune că, de pildă, am înregistrat progrese foarte importante pentru diversele memorandumuri de, de, de înțelegere care au fost uh, semnate și tot mai mulți factori implicați, uh, platforme de comerț intelectual, uh, industria de publicitate, fac parte sau sunt parte la aceste memorandumuri de înțelegere. Pentru că dacă vrem să protejăm proprietatea intelectuală în Europa, trebuie să ne asigurăm că și acești economici cheie folosesc resursele pe care le au la dispoziție pentru a asigura că drepturile de proprietate intelectuală se aplică. Deci, din acest punct de vedere, eu cred că Parlamentul, Parlamentul, deci, și Comisia ar trebui să se mândrească cu ce am obținut, pentru că în ultimii cinci ani a fost foarte uh, impresionant numărul de texte adoptate și numărul de propuneri și de texte cu adevărat uh, eficace care au fost adoptate. Dar, încă o dată, s-au făcut multe, dar trebuie să ne îndreptăm spre viitor și să vedem uh, ce urmează să se întâmple pe viitor. Aș dori acum să fac o precizare. Eu nu sunt doamna Gular. Deci, nu vreau să preîntâmpi nimic, nu o să vă spun ce vă va spune ea, deci haideți să fim foarte prudenți în afirmațiile noastre, dar vă pot uh, prezenta tot ce discutăm la nivelul nostru fără a anticipa ce vă va spune ea în contextul uh, audierii de săptămâna viitoare și după aceea când ne vom uh, întâlni în mod uh, sistematic. În primul rând, un aspect care este foarte important și o poveste veche, pentru că eu am fost implicat în dezbaterea cu privire la brevetul unitar de mult, deci un aspect este încă, încă de actualitate. Vorbim uh, de un brevet unitar uh, care ar trebui să fie introdus, ar trebui să fie o prioritate, ar trebui să vadă lumina zilei cât uh, mai repede cu putință. Eu am experiență, m-am întâlnit nu cu parlamentul trecut, ci cu două parlamente în urmă, Vă spuneam aceeași poveste, a sosit momentul să trecem la fapte. Este foarte clar însă că sistemul actual este prea complex, mai ales pentru mediul de afaceri și este prea costisitor pentru IMM-uri. Deci trebuie să ne asigurăm că sistemul european de brevete este mai simplu și mai puțin costisitor. E un element cheie dacă vrem să punem capăt situației în care ne aflăm. Dacă vrem să stimulăm uh, cercetarea, dezvoltarea, investițiile în inovare și să generăm creștere în Europa. E un aspect foarte, foarte important. Un al doilea element. Finalizăm acum evaluarea sistemului european al certificatelor uh, suplimentare de protecție pentru invențiile farmaceutice. Știm că e o chestiune spinoasă. Uh, au existat foarte multe dezbateri în acest uh, domeniu, dar este foarte clar că am avea de câștigat uh, dacă am avea o abordare mai unitară și mai multă certitudine juridică. Dar, încă o dată, suntem în plin proces de evaluare și nu vreau să anticipez Uh, vreo decizie eventuală care ar putea să fie luată pe viitor de comisia viitoare. Dar este clar că e un domeniu de care trebuie să ne ocupăm pentru că știm cât de important este acest uh, domeniu al uh, brevetelor farmaceutice, nu numai pentru economie, ci și pentru cetățenii noștri, pentru că sănătatea este foarte importantă, accesul la tratament și la medicamente este crucial. E un domeniu foarte important, dar credem că este foarte important să vedem, să știm care este și poziția Parlamentului Uh, după această evaluare. O altă evaluare e protecția uh, designului industrial. Uh, evaluăm sistemul actual și recent am efectuat o consultare publică. Mesajul pe care l-am desprins în urma acestei confruntări, consultări publice e că sistemul nu este chiar atât de prost. Deci funcționează relativ bine, dar trebuie să-l modernizăm. De pildă, trebuie să ne asigurăm că avem uh, noi tipuri de design uh, precum interfațele, care să fie protejate. Și trebuie să ținem cont de evoluțiile tehnologice care au loc chiar în prezent. Vă pot da un exemplu. Deci, imprimantele 3D. Uh, Știu că Parlamentul a fost implicat în uh, acest domeniu. Și în urma unei rezoluții a Parlamentului am lansat uh, o dezbatere cu privire la proprietatea intelectuală și la imprimantele în 3D și sperăm ca la, până la finele anului să discutăm rezultatele acestei consultări. Nu putem ignora faptul că acest domeniu este foarte important aceste imprimante sunt tot mai des folosite și nu putem să ne culcăm pe lauri. Eu mă ocup și de politica spațială. Uh, construim uh, noile motoare pentru noile lansatoare care vor fi construite cu imprimante în 3D, deci e un subiect foarte important. Voi spune acum încă două cuvinte care sunt foarte importante. Deci întrebarea de bază este ce vom face în acest domeniu al inteligenței artificiale. Este foarte clar inteligența artificială este omniprezentă în economie, în dezvoltare, în invenții și așa mai departe. E clar că este un subiect foarte important. Și, cu siguranță, din perspectiva proprietății uh, intelectuale, e un subiect pe care nu putem să-l uh, ignorăm. Trebuie să vedem ce putem face în acest domeniu. Și, încă o dată, dintr-un motiv foarte simplu, pentru că atunci când vorbim despre inteligența artificială, nu suntem siguri din lume care studiază acest domeniu. Știți că foarte multe regiuni, China, SUA și restul lumii investesc în inteligența artificială. Deci, încă o dată, dacă nu vrem să rămânem uh, la coadă, trebuie să acordăm uh, atenția cuvenită acestui uh, subiect. Problema inteligenței artificiale este foarte spinoasă. Din perspectiva proprietății intelectuale, trebuie să nu uităm și chestiunile tehnice care sunt la fel de importante. Vă pot da un exemplu foarte simplu. Întrebarea e simplă, dar răspunsul e complex. Poate o mașină să fie considerată un inventator? Întrebarea e simplă. Răspunsul că nu, nu cred că este chiar așa de simplu dar e genul de probleme pe care trebuie să-l discutăm. Ca să fiu cinstit cu dumneavoastră, nu cred că săptămâna viitoare doamna Gular, când va fi audiată, vă va putea da un răspuns uh, pe șleau. Uh, este mult prea complex, ceea ce nu înseamnă că nu ar trebui să uh, discutăm acest subiect și să nu facem un efort pentru a reflecta la care ar putea să fie consecințele. Și din acest punct de vedere, dialogul cu Parlamentul este extrem de important. Eh, sigur ca parte ei, eh, ca, ca factor implicat, dar Parlamentul eh, poate juca un rol foarte important pentru a vedea cum putem include această dimensiune în regulile privind proprietatea intelectuală. Un alt aspect foarte important și l-am menționat chiar la început și care necesită atenție. Am spus deja, IMM-urile inovatoare nu folosesc suficient drepturile de proprietate intelectuală în Europa. Dacă ne uităm la ce se întâmplă în Europa, ne dăm seama că, că doar 9% din IMM-urile europene, 9% folosesc uh, proprietatea intelectuală. Nu uh, orice tip de proprietate intelectuală. Dacă ne uităm la companiile mai mari, e vorba de 36%. Și dacă facem comparație cu statisticile din SUA, uh, situația este mult mai bună acolo. Deci avem de-a face cu o problemă. Bineînțeles că explicațiile sunt uh, diverse. Proprietatea intelectuală poate fi costisitoare, gestionarea drepturilor nu este ușoară, dar nu sunt explicații valabile. Pentru că, încă o dată, într-o lume competitivă în care există atât de multe IMM-uri inovatoare, nu putem să spunem că aceste IMM-uri nu au acces la drepturile de proprietate intelectuală. Ele ar trebui să le ajute, să le protejeze și să stimuleze inovarea. Dacă IMM-urile nu pot face acest lucru, atunci avem o problemă. Deci, sigur, întrebarea logică este ce putem face. Putem să simplificăm sistemul uh, privind proprietatea intelectuală, dar nu este chiar așa ușor. Știți că avem în curs un proiect pilot pentru a vedea, împreună cu IMM-urile, cum pot avea uh, acces la consiliere în acest domeniu și organizăm în 14 noiembrie împreună cu Comitetul Regiunilor și cu președinția finlandeză un eveniment cu factori implicați pentru a vedea cum putem să ajutăm mai mult IMM-urile. Încă o dată, eu consider că este o chestiune fundamentală pentru Europa. Nu putem continua să spunem că IMM-urile sunt importante pentru noi, pentru economia europeană, fără să abordăm aceste subiecte. Pentru că dacă nu găsim o soluție adecvată, sigur că nu va fi o soluție de tip manaceu, va fi o panaceu, va fi o combinație de soluții. Dar dacă nu vom putea găsi o soluție la această problemă, vom Uh, face ca IMM-urile și companiile europene să rămână în urmă, ceea ce înseamnă că vom pierde locurile de muncă în Europa, ceea ce nu putem accepta. Deci, E o chestiune plină de provocări, foarte spinoasă și, încă o dată, avem IMM-uri și IMM-uri. Uh, un IMM mic din Belgia nu e la fel ca un IMM din Germania, IMM din Germania și așa mai departe, dar totuși e o problemă reală pe care trebuie să o abordăm și să facem cu toții un efort. Și, în fine, o ultimă observație. nu suntem izolați, trăim într-o lume globală și deci convergența globală între drepturile de proprietate intelectuală este foarte importantă. E una din problemele cu care ne confruntăm în Europa. Constatăm că câteodată când uh, companiile merg în afara Europei, uh, își pierd drepturile de proprietate intelectuală. Și e un uh, dezavantaj pentru aceste companii pentru că uh, sistemul nu este suficient de eficient, punerea în aplicare nu este uh, satisfăcătoare și așa mai departe. Motivele sunt multiple, dar nu putem accepta situația. Ați uh, primit uh, scrisoarea de misiune din partea doamnei von, von der Leyen și acolo scrie foarte clar că competia, com, uh, competitivitatea companiilor europene în afara Europei este o chestiune cheie. Trebuie să ne asigurăm că aceste companii sunt protejate când merg în afara Europei să investească, pentru că dacă vrem să încurajăm creșterea în Europa, nu trebuie să fie doar creștere internă, ci și uh, o creștere bazată pe exporturi. E o provocare, nu va fi ușor, dar încă o dată e genul de subiect uh, pe care trebuie să-l discutăm. V-am uh, prezentat uh, mai degrabă provocări suntem conștienți, dar știm și că dacă nu cooperăm împreună pentru a face față acestor provocări și pentru a găsi soluții, viitorul mandat al Parlamentului nu se afla, va, va afla într-o situație mai privilegiată decât uh, Parlamentul actual. Deci e momentul să trecem la treabă. Uh, va fi greu să găsim soluții, nu vor fi ușor de implementat, dar nu putem să pierdem timpul. Trebuie să trecem la fapte, pentru că dacă nu, în 10-15 ani va fi, va fi prea târziu n-am soluții concrete, dar cred că este foarte important să începem dezbaterea cu dumneavoastră și să vedem cum putem să ne adaptăm după. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule Selso. E bine că ne-ați expus prioritățile dumneavoastră, domnul Breyer și apoi ceilalți colegi. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru prezentare. Două observații din partea mea. În primul rând, cred Cred că ar trebui să vedem proprietatea intelectuală în mod uh, nuanțat. Mereu se spune că cu cât avem mai multă proprietate intelectuală, cu atât avem mai multă creștere și inovație. Dar, economic vorbind, după, și uh, deci la un anumit nivel, ea promovează uh, creșterea și dezvoltarea, dar există și momente în care proprietatea intelectuală poate să pună în pericol aceste evoluții. Există uh, unele tendințe de a abuza uh, depunerea de brevete, asta poate să uh, ducă la probleme pentru anumite firme și în Germania, de pildă, avem o situație în care o companie nu poate să deschidă o rețea de, de Wi-Fi uh, fără a fi târâtă în fața tribunalului pe motive de proprietate intelectuală și atunci ce facem cu conectivitatea atât necesară pentru economia noastră? Cred că e nevoie de o abordare mai nuanțată, spuneam, aici. Și în al doilea rând, de ce multe firme inovative și mai, mai mici nu folosesc uh, aceste brevete, proprietate intelectuală. Ei vor doar să facă business și nu să se ducă la tribunal. Sunt multe firme și companii care hotărăsc să nu recurgă la proprietatea intelectuală pentru că ei uh, privilegiază uh, inovarea și atunci nu cred că Asta ar arăta cumva uh, o lipsă de protecție. Nu, firmele, companiile singure hotărăsc din proprie inițiativă uh, până unde se vor merge cu inovarea și cât de protejată va fi aceasta. Mulțumesc foarte mult. Acum îl invit pe domnul Fos. Mulțumesc. Mulțumesc uh, pentru raport, pentru prezentare. Eu uh, mă bucur uh, de faptul că cu mare entuziasm uh, se dorește să continuăm pe viitor și să se discute cu noi toate aceste idei. Eu consider că este foarte importantă cât mai urgent să ne ocupăm de toate aceste subiecte și trebuie să vedem cum poate Europa să își apere proprie, propriile interese, pentru că în ultimul mandat, de exemplu, am constatat că statele membre uh, fiecare își urmărește propriul uh, interes. Și, din păcate, nu avem o abordare uh, europeană. Și deci, în primul rând, aș dori să vă laud faptul că aveți uh, atât de multe obiecte ambițioase, este de bun augur în comisia deci din iulie sau la PPE am discutat aceste subiecte. Eu aș dori să continuăm în același spirit, pentru că, într-adevăr, uh, consider că, într-adevăr, și noi avem acest sentiment. Uh, cred că uh, e al 12-lea ceas și trebuie să luăm măsuri cât mai concrete. Și trebuie să răspundem și la întrebarea pe care tocmai a pus-o antevorbitorul meu, care ar fi echilibrele pe care trebuie să le obținem pentru a echilibra situația. Deci, cum am putea să ne asigurăm că avem o abordare unitară europeană, re, că apărăm interesele europene și că nu uh, apărăm uh, sau statele membre își apără uh, ele singure propriul interes. Și cum putem să ne asigurăm că uh, brevetele pot să fie uh, vândute, deci uh, trebuie să avem și măsuri de protecție. Bine, uh, ați vorbit și de uh, proceduri, uh, de toate această inteligență artificială, imprimantele 3D, brevetele în domeniul farmacologiei, toate aceste aspecte sunt foarte importante și nu pot decât să vă încurajez să continuăm și uh, tocmai în uh, acest domeniu uh, extrem de tehnic, poate ar fi bine să ne mișcăm puțin mai repede, să încercăm să cooperăm cât mai repede și să Uh, corectăm uh, greșelile dacă ne dăm seama că am făcut și greșeli. Deci uh, să avem un sistem tick and rush care ar fi bine să fie instituit pentru că nu putem să așteptăm pentru a corecta fiecare chichiță, fiecare hachiță, hachiță la uh, perfecțiune. Trebuie să mergem cât mai puternic înainte și să ne asumăm și uh, riscuri care, dacă cumva se dovedesc a fi greșeli, să le putem corecta. Um, Mulțumesc foarte mult, domnul Volcan și apoi, bineînțeles, domnul de la Comisie. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu reprezentantului Comisiei pentru prezentare. Mă bucur uh, că putem să cooperăm din nou și ne-ați prezentat uh, o listă de priorități foarte ambițioasă. Uh, într-adevăr, totul depinde de uh, felul în care doamna comisar uh, va proceda, cum își va prezenta uh, lista sa de priorități, dar în orice caz mă bucur de faptul că avem acest punct de pe ordinea de zi la fel ca și programul cadru de cercetare cu numărul 7, pentru că în mandatul trecut am închis dosarul la timp. Eu mă, cred că în legătură cu această dezbatere și aici în contribuția dumneavoastră am auzit că uh, încercăm să punem accentul mai ales pe IMM-uri, ceea ce este corect. Însă nu trebuie să uităm că tocmai în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală uh, există întotdeauna o uh, funcție de echilibrare. Uh, deci, cineva care are un interes uh, face cererea de brevet și trebuie să beneficieze de protecție, dar uh, în orice caz trebuie să-și aducă contribuția la inovare și la cercetare. Și deci trebuie să ne asigurăm că trebuie să discutăm anumite anumite propuneri. Dar, în orice caz, cred că trebuie să rămânem totuși pe partea economică. Apoi, dacă o mașină poate să fie inventatorul sau nu, eu cred că putem să răspundem foarte repede, deci fără uh, creator sau fără creație nu putem uh, vorbi de uh, invenții. Dar, în orice caz, am putea să facem chiar o audiere pe această temă. In fact, I only have one more... Aș mai avea pe cineva pe listă, domnul De Blanco și apoi domnul director general. Grazie, președinte. Grazie a lei, direttore. Eh, per la... Domnul Stancanele, mulțumesc foarte mult, eh, domnule director, pentru prezentarea dumneavoastră. Am luat notă și de faptul că dumneavoastră ați spus eh, cu foarte multă eleganță că dumneavoastră sunteți, bineînțeles, la un nivel de director și nu puteți să vă angajați în numele comisarului de resort. Uh, bineînțeles. Eu pot să vă pun o întrebare foarte simplă. Nu credeți dumneavoastră cumva Bine, în legătură cu inovarea sunt de acord cu dumneavoastră. Nu credeți dumneavoastră că și lupta împotriva contrafacerilor ar putea fi o prioritate când vine vorba de protecția drepturilor de proprietate intelectuală? Dumneavoastră sunteți director, aveți niște competențe. Cam ce s-ar putea face în viitor? Nu vorbesc de ceea ce s-a făcut deja, astfel încât uh, contrafacerea să fie într-adevăr combătută. Să nu uităm că e vorba aici de miliarde și miliarde de euro care sunt pierdute de firmele mici care fac cercetări, investesc uh, și așa mai departe, se sacrifică și apoi se trezesc că, uh, și aici mă refer la Italia, dar nu cred că e numai cazul nostru, observăm așadar că avem o piață imensă a produselor contrafăcute care duc la falimentul, practic, a unor întregi comunități care se bazează numai pe muncă, pe inteligență și așa mai departe. Vă mulțumesc foarte mult și anticipat pentru răspunsurile dumneavoastră. Da, domnule director, îmi pare rău, mai avem pe cineva pe listă? Domnul Del Blanco. Sí, muchas gracias, muchas gracias, presidenta. Gracias por la... Vă mulțumesc foarte mult, domnul președinte, și mulțumesc uh, pentru această prezentare, dar ce mi-a lipsit a fost o trimitere suplimentară la dreptul la proprietatea intelectuală, mai mult pe parte de drept autor în domeniul artistic și creativ. Mi-a lipsit și faptul că nu ne-ați vorbit, poate ați putea să o faceți în viitor, despre perspectivele pe care le are Comisia când este vorba despre punerea în aplicare în statele membre a ultimei directive privind drepturile de autor în aspecte foarte importante, cum ar fi o armonizare mai mare la drepturile de autor eh, și la dreptul la remunerație, care e foarte diferit eh, în statele europene. Când e vorba de proprietatea privată, în general și aici la fel, trebuie să existe nuanțe avem în legislația spaniolă, de exemplu, o serie de nuanțe care uh, sunt uh, stipulate în legislația de resort. Deci este foarte important să reglementăm, să nu existe domenii unde să se facă un fel de trafic juridic, să rămână la libera interpretare, dacă este vorba despre un drept activ sau pasiv. Deci, cred că această reflexie este importantă uh, în Europa, unde, din motive istorice și uh, geografice și geologice și uh, având în vedere structura uh, economiei, nu mai suntem la fel de competitivi uh, ca uh, alte regiuni pentru că nu mai avem resurse naturale. Deci singurul domeniu unde am rămas lider, unde uh, resursele nu uh, se uh, epuizează sunt uh, acest domeniu uh, intelectual și creativ, așa că trebuie să ne gândim la aspectele care seamănă între acest domeniu și dreptul de proprietate fizică, pentru că uh, E aici uh, um, rezidă avantajul nostru competitiv și mi-ar plăcea să-mi răspundeți la aceste întrebări. Thank you. Um... Mulțumesc foarte mult. Vreau și eu să spun ceva și apoi, bineînțeles, vă dau uh, ocazia să răspundeți. În primul rând, vreau să vă spun că mă bucur foarte mult că puneți accentul pe IMM-uri. E într-adevăr un domeniu deosebit în care trebuie să se remarce Uniunea Europeană. Și vorbeați și despre sprijinirea antreprenoarelor, deci femei și uh, în uh, IMM-uri, în uh, tot ce înseamnă inițiative digitale. Și am întâlnit multe dintre aceste reprezentante. Deseori poate se simt puțin uh, pierdute în acest hățiș al proprietății intelectuale și al lumii digitale și poate că asta ar fi și ar merita să capete atenție din partea dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult pentru uh, întrebări și nu vă scuzați, dacă ați spus atâtea întrebări înseamnă că sunteți interesat ceea ce mi se pare pozitiv și vă mulțumesc pentru sprijinul larg pe care îl demonstrați. M-aș întoarce la câteva lucruri. Spuneți că nu avem materii prime în Europa. Haideți să spunem lucrurilor foarte clar. Uh, avem un număr limitat de materii prime. Dacă dorim să ne menținem competitivitatea, competitivitatea și să oferim uh, perspective de muncă mm, urmașilor noștri, avem uh, un atu major, creativitatea și inovarea. Mm, și, și dacă nu facem asta, vom rămâne în urmă. Deci inovarea și noile soluții, acestea sunt fundamentale pentru noi, noi toți europenii. În al doilea rând, această dezbatere uh, în legătură cu faptul că dreptul de proprietate intelectuală este mm, ceva restrictiv care poate fi folosit, dar și abuzat, este adevărat. Există astfel de cazuri în care chiar se uh, împiedică inovarea, uh, apelând la IPR și ați dat exemple. Însă mai bine dreptul de proprietate decât să n-ai drept deloc și ca să fim siguri de asta în Europa, trebuie spus că nu, companiile europene cu dreptul de proprietate intelectuală vor împiedica inovarea în Europa, ci poate chinezii și alte firme care și alte țări uh, și firme care nu se interesează de așa ceva. Și atunci ne trebuie un mecanism uh, care să ne uh, Uh, permită să împiedicăm astfel de abuz, abuzuri ale uh, drepturilor de proprietate intelectuală foarte bine, însă e clar că dacă firmele noastre nu depun aceste brevete, altcineva o va face în locul lor. Și altcineva va profita de pe urma acestor uh, descoperiri și așa mai departe. Deci sunt lucruri care trebuie să continue să se întâmple și, bineînțeles, trebuie să uh, nuanțăm lucrurile ca să nu creăm și poveri suplimentare sau drepturi excesive. Aș mai spune un lucru și subliniez. Toate studiile arată că uh, IMM-urile protejate de drepturile proprietate intelectuală sunt mai productive decât celelalte. Asta este cazul și pentru companiile mari, bineînțeles, dar și pentru cele mici. Uh, companiile mici care obțin drepturile proprietate intelectuală uh, sunt uh, mai productive și pot să dea salarii mai bune angajaților lor. Deci, iată, și pe plan social este ceva interesant. Atunci când vorbim despre proprietatea intelectuală, foarte important este cum se aplică aceste drepturi. Nu e suficient să zici că se acordă drepturi dacă nu pui în aplicare uh, și așa mai departe. S-au făcut o serie de propuneri în acest sens, dar sau s-a cerut comisiei să facă propuneri, dar suntem cu toții în aceeași barcă, nu comisia trebuie să uh, vină și să uh, promoveze acest lucru, nu. E important ca statele membre și autoritățile de resort și bazele de date de acolo să poată să fie acționate așa cum trebuie. Iar la capitolul contrafacere eh, este foarte clar că riscăm să pierdem zeci de mii de locuri de muncă în Europa dacă nu contracarăm. Practic, trebuie să ajungem, ajungem la un moment în care toate statele membre acceptă să pună în aplicare acele mecanisme de protecție. Pentru că e adevărat, tot ce înseamnă contrafacerea este absolut uh, dăunător. În ceea ce privește dreptul de autor, copyright, foarte important acest subiect uh, care în mandatul trecut al Parlamentului dumneavoastră uh, a însemnat o discuție foarte lungă, uh, foarte lungă până să ajungem la un compromis. Nu vorbesc încă o dată în numele comisarului, să fie foarte clar. Însă, e clar că nu trebuie să redeschidem dosarul în această perioadă. Trebuie să respectăm acordurile la care s-a ajuns și să ne uităm către viitor, să discutăm cu toate părțile interesate, să vedem, da, ce s-a hotărât, să se implementeze așa ceva și să ne asigurăm că ceea ce s-a hotărât se și aplică ca atare. Iar asta ar însemna poate niște linii orientative, guidelines din partea uh, participanților. În ceea ce privește inteligența artificială, uh, și așa mai departe. Știu că ați pus o întrebare așa mai provocatoare, dar să nu uh, subestimăm aceste evoluții. Ele se vor întâmpla într-un fel sau altul, asta ne paște și trebuie să anticipăm lucrurile. În ceea ce privește liderii sau femei, e o chestiune mai amplă, care nu se leagă neapărat de dreptul de proprietate intelectuală, e o chestiune care trebuie abordată uh, iar noi, directorul nostru, directoratul nostru general, ne preocupă acest lucru cu accent pe IMM-uri. Avem un plan de acțiune în acest sens și avem și chestiunea șefilor de întreprindere femei, deci care ne preocupă. Aș mai spune ceva. Nu vorbesc despre IMM-uri aici, ci avem uh, uh, studii care arată că în companiile în care Consiliul de Administrație este compus în majoritatea de către femei, este mult mai multă productivitate și așa mai departe. Asta se uh, poate vedea și la IMM-uri. Eu cred că această chestiune depășește contextul dreptului de proprietate intelectuală. În orice caz, vă mulțumesc pentru sprijinul arătat și vă vedea cum vom continua cu noua comisie. Da, iată, reacționez, uh, sau colegul meu, domnul Volcan, dorește să mai pun o întrebare? Da? Am dreptate? Mulțumesc. Foarte pe scurt, ați vorbit despre dialogul între părțile interesate și dreptul de autor și ce se va întâmpla în continuare odată cu noua comisie, știți de pe acum ce, cine va participa la acest stakeholder dialogue pe care l-ați menționat? E vorba oare și de companii mai mari, de asociații, organizații? Da, e o întrebare așa la cald, însă mă întreb dacă ați putea să ne spuneți acum câte ceva despre asta răspunsul meu nu vă va satisface multe, dar nu știu să vă spun câte. Da, noi am propus ceva, uh, vă putem transmite cifre mai precise dacă doriți, avem și o împărțire pe tipul de companie mai mare, mai mică și așa mai departe, dar nu am cifre precise în această etapă Vă mulțumesc. Oricum ne, este foarte util. Mulțumesc foarte mult pentru timpul pe care ni l-ați acordat în această după masă și ne-a interesat foarte mult să auzim uh, cu ce perspective întâmpinăm noua comisie. Am terminat uh, ordinea de zi din această după masă și în mod cât se poate de neoficial o să vă spun ceva în sensul că din ce am discutat de dimineață, am lansat deja două invitații și asta e tot ce pot să vă spun. Dacă doriți să știți mai multe despre asta, puteți să mă întrebați în particular. Vă mulțumesc foarte mult și am ajuns la capătul unei zile foarte lungi. Ne vedem mâine la ora 9.